Autoritățile competente din uh, Lituania m-au informat că doamna Laima Andrichiene, începând cu 30 mai 2016, a fost uh, numită în locul colegului Gabrielus Landsbergis. Îi spun uh, bun venit noi colege și, conform prevederilor regulamentului, poate să participe